La Commissione Petizione. Se non l'hanno chiesto? Sì, hanno chiesto e l'ho perso. Hanno perso? Sì. Buongiorno a tutti. Buona a tutti tuturor și bun venit. Vă propun să începem uh, ședința comisiei. Sper că toată lumea este în sală. Începem cu punctul 8 gestionarea cheltuielor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor. Raportor, doamna Agnes Lebrun, care este aici. Așadar, votăm raportul doamnei Lebrun privind gestionarea cheltuielor 2013-2020. Este un dosar inclus în pachetul prin sănătatea animală și sănătatea plantelor, dar, dată fiind propunerea de a vota pentru ianuarie 2014 acest pachet, încercăm să încheiem discuțiile înaintea restului pachetului. Sunt 117 amendamente prezentate suplimentar sunt uh, patru voturi în bloc pentru a facilita votul. Domnule Lebrun, doriți să comentați? Da, foarte rapid, domnule președinte. Cred că ați spus esențialul. Esențialul este că votăm, uh, reușim să votăm în uh, termene destul de constrângătoare, dar juste până la urmă, pentru că munca făcută mi se pare că a dus la un bun compromis și apoi, evident, vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest compromis uh, care e cel mai, bine, cel mai bun posibil pentru toți. Mulțumesc secretariatului și tuturor colegilor. Președintele, mulțumesc. Așadar, trecem la vot. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 5. Al raportorului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. NV5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e aprobat, dar vom verifica totuși electronic. La amendamentul NV5, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Este respins amendamentul. Trecem la amendamentul 60. Paulson, vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Cred că va trebui să verificăm electronic. Votul este deschis la 60. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu un, diferență de un vot. Amendamentul 61, Köstinger, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Acum votăm în bloc, primul bloc de amendamente, cu uh, vot electronic. Votul este deschis la blocul 1 de amendamente, votul este închis, se aprobă. Deci trecem la amendamentul 6 al raportorului. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se aprobă. Veri, doriți să verificăm. Verificăm. Vot electronic, deschid votul. Votul este deschis. Amendamentul 6 al raportorului. Votul este deschis așadar. E respins. Amendamentul este respins. Așadar, trecem acum la blocul numărul 2 de amendamente. Votul este deschis, vot electronic. Votăm blocul 2 de amendamente. Votul este închis. Cred că este aprobat. Acum trecem la amendamentul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotriva abțineri se aprobă. Amendamentul Comisiei de Buget numărul 3. Pentru împotriva abțineri se aprobă. Acum, compromisul 1. Cine este pentru împotriva abțineri se aprobă. Trecem acum la blocul de amendamente numărul 4. Cine este pentru împotriva, abțineri se aprobă. Acum, amendamentul 75, Garcia Perez. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Acum votăm blocul numărul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Nv 12 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Envi 13 cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Haideți să verificăm. Envi 13 Envi 12 nu, Envi 13 mă scuzați. Votul este deschis. Votul este închis. Este clar respins. Atunci trecem la NV14. Cine este pentru, vă rog să arătați. Împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 16 al raportorului. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 78. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 79. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Envi 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 80, NV 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Envi 17, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este caduc. Envi 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Optzeci trei, cine este pentru, împotrivă, Verificăm. Verificăm electronic. 83, votul este deschis. 83, votul este deschis. Votul este închis la 83. Se respinge. Elizabeth, dorește să cuvântul? Da, domnule președinte, am o întrebare NV17 a fost respins, se pare. Deci și 18 NV a fost uh, respins și atunci trebuie să votăm celelalte amendamente dacă acesta nu a fost aprobat. Trebuie să le uh, votăm pe celelalte. Mulțumesc că uh, ai dreptate. Da, trebuie să votăm amendamentele de după NV 18. Deci cine este pentru amendamentul 18, pentru împotriva abține se aprobă? 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. NV 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 84. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Envy 21 pentru, împotrivă, abțineri, este caduc. ...86 al raportorului pentru... Scuze. Nu, acesta este caduc. Acesta este caduc. Envy 22 Envi 22, cine este pentru, împotriva, abțineri se aprobă. 87 al raportorului pentru, împotriva, abțineri se aprobă. NV24, cine este pentru, împotriva, abțineri aprobat. Envi 25 pentru împotriva abțineri aprobă. 22, amendamentul 22 pentru împotriva abțineri se aprobă. 88 al raportorului pentru împotriva abțineri se aprobă. Envi 26 pentru împotriva abțineri se aprobă. Verificăm NV26, votul este deschis. Votul este închis. Respins la diferență de un vot. Douăzeci și patru acum. Votăm 24. Cine este pentru, împotriva, abțineri, să aprobăm. 90. Cine este pentru, împotriva, abțineri, să aprobăm. Nouăzeci și cinci, Sikierski, cine este pentru, Nu, 95 este caduc, scuze. 96, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile împotrivă. Abțineri. Este respins. Vreți să verificăm? În regulă, raportorul dorește să verificăm amendamentul 96. Votul este deschis. Votul este închis. Da, foarte strâns, dar a fost aprobat cu un scor foarte strâns, atunci votăm 29 amendamentul raportorului și al Comisiei Envi. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 30 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este caduc. Amendamentul 99, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 100, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Putem verifica? Verificăm amendamentul 100. Toată lumea a votat, votul este închis, se aprobă. Apoi, amendamentul 30, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 32 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 101, Garcia Perez, pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 102, pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 33 al raportorului pentru, împotriva abțineri, se aprobă. 32 pentru împotriva abțineri se aprobă. Envi 33 pentru împotriva abțineri se aprobă. Vreți să verificăm? Verificăm nv 33, votul este deschis. Este respins. 103 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 104 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Trecem acum la 105 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 106 pentru împotriva abțineri se aprobă. 107 pentru împotriva abțineri se aprobă. 1. Acum, amendamentul 40 al raportului cine este pentru, împotriva abțineri se aprobă. 108. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Trecem la 110. Pausăm cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul este deschis la 110. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins clar amendamentul. 111 al raportorului, vă rog să votați cine este pentru împotriva abțineri, se aprobă. 41 al raportorului, cine este pentru împotriva abțineri, se aprobă. Envi 41 pentru împotriva abțineri, se aprobă apoi 112 pentru, împotrivă, abține se aprobă. NV43 pentru, împotrivă, abține se aprobă. Trecem acum la 114. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. MV47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 iar pentru, împotrivă, abțineri, votăm electronic. Verificăm, votul este deschis la 116. Votul este închis amendamentul 116 este respins. Atunci votăm 46 al raportorului. Ridicați mâinile, vă rog. Cine este pentru? 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Apoi anexele. NV1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge și trecem la 52 amendamentul raportorului pentru împotriva abțineri se aprobă. Acum 53 votăm pentru împotriva abțineri se aprobă. 55 Gerling pentru Haideți să verificăm, uh, haideți să verificăm 55. Deci 55 este respins. 56 dăncilă pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 dăncilă pentru, împotrivă, verificăm, verificăm 57. Votul este deschis la 57. Votul este închis. Respins cu diferență de două voturi. Trecem mai departe. Nu, am, uh, am ratat un amendament. Trebuie să mai votăm un amendament. pe pagina 3, amendamentul 15 al raportorului, după blocul 3. Uh, deci, pagina 3, amendamentul 15 al raportorului. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Acum votăm propunerea legislativă astfel amendată. Vot electronic. Vă rog să votați. Votul este închis. Se aprobă. Apoi uh, proiectul de rezoluție legislativă. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Atunci votăm să începem negocieri cu Consiliul direct pentru a obține un acord în prima lectură. Vă deschid votul, votul este închis. Mulțumesc, este aprobat. Și în fine, votăm echipa de negociere. Președinte, raportor și raportor din umbră, votul este deschis. Deci votăm echipa de negociatori. Mulțumesc. Se aprobă. Așadar, felicitări, doamnele Brun. Putem să începem negocierile ca să ne asigurăm că pe 1 ianuarie această legislație va putea intra în vigoare. Mulțumesc încă o dată. Și acum, dragi colegi, trebuie să trecem la raportul lui Eric Andrieu care, după cum știți, în continuare se numește Marca de Calitate Regională Cele mai bune practici în economia rurală. O să votăm amendamentele și sperăm că uh, acesta, acesta va fi discutat în conferința președinților din 5 decembrie și toate, toți coordonatorii grupurilor politice au cerut o schimbare a numelui raportului, așa cum știe și raportorul, s-a cerut să se elimine cuvântul calitate. Deci ar fi marca regională, cele mai bune practici în economia rurală, în loc de marca de calitate regională. Odată ce am spus asta, vă rog să începem votul până când așteptăm această decizie. Eric, vrei să comentezi? Oui, merci, président. Just... Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să adresez mulțumiri tuturor raportorilor din umbră pentru munca făcută în colaborare cu mine. Am reușit uh, împreună să soluționăm neînțelegerile ce au apărut la primul nostru schimb de opinii. De asemenea, mulțumesc secretariatului pentru că ne-a ajutat uh, pe tot parcursul redactării acestui raport. Bine, grazie Eric, se siete pronti. Mulțumesc, Eric. Acum, dacă sunteți gata, haideți să începem să votăm. Începem cu alineatul 1. Amendamentul 44 Reimers. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 Reimers. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48, Gabriel, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un bloc acum, amendament de compromis la liniatul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 53, pentru, Ridicați mâinile împotrivă. Abțineri. A zice că se respinge. Compromisul de la liniatul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 63 Dăncilă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nu, se cer o verificare electronică. Am deschis votul electronic la amendamentul 63 Dăncilă. Bun, se respinge. Amendamentul 65. Andrieu. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis pentru alinatul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 72, Dăncilă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul de compromis la alinatul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76, scota, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 86, scota, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem uh, un vot de compromis la alineatul 7 și alineatul 7A. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 Dăncilă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Johansson pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Donte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Patrau Neveș pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Andrieu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 dăncilă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Deschidem votul la amendamentul 13. S-a închis votul și se respinge cu o diferență de un vot. Amendamentul 14 Reimers pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trebuie să verificăm la amendamentul 14. Am deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la amendamentul 15, Garcia, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, Reimers, pentru, abțineri, se respinge. 17, pen, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, Iegle, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19, scota pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Nicholson pentru, împotrivă, se aprobă, cred. 21. Scota pentru, 21. Pentru, împotrivă, Haideți să verificăm electronic. Verificăm 21, scota, s-a deschis votul. Cred că se respinge. Da, într-adevăr. Amendamentul 22, Nicholson, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cred. Haideți, verificăm la 23. Am deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la 24, patreau neveș pentru. Împotrivă. Abțineri. Bun. 26. Cine pentru împotrivă se adoptă și acesta. Compromisul cu privire la considerentul H, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 Dăncilă pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38 donte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm la amendamentul 40. Vot electronic. S-a deschis votul. Văd că vicepreședintele votează împotriva propriului amendament. Deci, la 40 am închis acum votul electronic. Se respinge. 41, Gabriel, cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun. Acum urmează textul regii. Acesta e un vot separat. Pentru 1, 2, 3, vedem că se respinge. Regii 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, împot pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, regii opt pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, regii nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aș vrea să verificăm electronic regii 9. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Regii 9 se adoptă. Bun, acum mergem mai departe la avizul transmis de Comisia Transporturi. Trance, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 2 pentru împotrivă se aprobă, Tran 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Tran 4 pentru împotrivă abțineri se respinge, Tran 6 pentru pentru împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru împotriva abțineri. Nu îmi dau seama, haideți să verificăm electronic, tran 8. S-a deschis votul. S-a închis votul, da, se respinge. Tran 10 pentru împotriva abțineri se respinge. Acum să punem la vot propunerea de rezoluție în formă modificată. Vot electronic. Am deschis votul. S-a închis votul. Nu e chiar unanimitate, avem trei voturi împotrivă, totuși se adoptă. Bravo, Eric! Ca de obicei, uh, adică, încă o dată mai spun că trebuie să așteptăm uh, ședința conferinței președinților din decembrie, pe 5 decembrie, și sperăm ca propunerea noastră de a modifica titlul să fie acceptată. Mergem acum la următorul punct pe ordinea de zi, punctul 10. Avem un schimb de opinie cu reprezentantul Comisiei privind actele delegate. vedo Tasso Saniotis che è con noi, buongiorno. Allora colleghi, durante il dibattito in plenaria Stimați colegi, în timpul dezbaterii în plenară privind reforma PAC săptămâna trecută, unii dintre noi au spus că ne preocupă actele delegate, proiectul de acte delegate de la DG Agri, în cadrul grupurilor de experți cu reprezentanța ai statelor membre și la care au participat și reprezentanța ai secretariatului. Foarte multe state membre și-au exprimat această îngrijorare la CSA privind conformitatea sau neconformitatea actelor delegate în cadrul acordului interinstituțional privind legile de bază așa că am uh, invitat uh, un director de la DG Agri, domnul Haniotis, ca să ne spună exact care este starea de fapt a acestui text care sunt obiectivele unor prevederi din acest text și posibilitatea ca ele să fie revizuite înainte ca aceste acte delegate aprobate în mod oficial de comisie și trimise Consiliului și Parlamentului uh, să nu se, să nu fie ținta unor obiecții. În timpul primelor uh, dezbateri vom avea după aceea o discuție pe 2 decembrie. Încercăm să obținem niște informații, dar pe 2 decembrie vom reveni la această discuție. Vom avea inclus în ordinea de zi un punct uh, în ordinea de zi de luni pentru a discuta eh, in camera, în spatele ușilor din crise, cu reprezentanți de la DG Agri privind actele delegate. Membrii comisiei vor putea atunci să comenteze pe larg textul acesta privind actele delegate pentru că în momentul în care finalizăm oficial aceste discuții și textul este finalizat de către Comisia Parlamentară, atunci vom avea posibilitatea să spunem da sau nu, dar nu vom mai avea posibilitatea să modificăm ceva. După cum știu coordonatorii, vom discuta această chestiune și cu domnul comisar Cioloș la reuniunea din 9 decembrie. Deci domnul Haniotis uh, este invitat să ia cuvântul. Astăzi vom discuta doar informațiile pe care ni le prezintă domnul director. Luna viitoare va fi dezbatere în spatele ușilor închise cu persoane din cabinet și cu alți experți de la Digi Agri și pe 9 decembrie va avea loc o reuniune a coordonatorilor cu domnul comisar Ciolos. Așa că îi dau acum cuvântul domnului director Haniotti să ne prezinte informațiile. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi foarte pe scurt. Sunt trei chestiuni. În primul rând, am ascultat cu multă atenție argumentele dumneavoastră și preocupările dumneavoastră de săptămâna trecută. Putem clarifica astfel poziția Comisiei pe trei puncte importante. Comisia este de acord în totalitate cu dumneavoastră că scopul actelor delegate nu este să înlocuiască prevederi din textele de bază, dar să le facă mai specifice sau mai pertinente. Așa încât atât litera și spiritul negocierilor sunt uh, obligatorii pentru toate instituțiile și inclusiv pentru comisie. În al doilea rând, considerăm că locul cel mai bun de, pentru a clarifica elementele rămase din actele delegate care creează preocupări privind respectarea actelor de bază și logicii acestor instrumente, ele trebuie discutate și anume în grupurile de expert aceste preocupări uh, se referă la stadiile inițiale ale actelor delegate. După cum știți, acum are loc o reuniune a grupului de experți pe plăți directe care discută textul revizuit. Iar textul acesta poate fi modificat în continuare dacă rezultatul discuțiilor de la grupul de experți cere acest lucru. Și aici aș vrea să spun următoarele. Chiar în aceste grupuri de experți unde Comisia are posibilitatea să explice logica diverselor articole propuse de Comisie, statele membre și reprezentanții Parlamentului European, care este pe deplin reprezentat ca uh, membru cu drepturi de prime și nu ca observator, au posibilitatea să-și pună întrebările, să-și exprime dezacordurile sau preocupările. Din acest proces putem ajunge împreună la un rezultat acceptabil pentru toată lumea și în cele din urmă, vreau să folosesc acest prilej să vă aduc aminte ceva ce a fost spus de domnul comisar Cioloș la plenara trecută și de noastră, domnule președinte, acum și anume că va mai fi o reuniune de informare cu Parlamentul și cu noi, unde vom avea posibilitatea să vă dăm mai multe detalii și explicații privind starea actuală a discuțiilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, vă mulțumim uh, domnule Haniotis. Deci luna viitoare, pe 2 decembrie, va avea loc o reuniune cu ușile închise pentru a discuta pe fond cu cabinetul uh, comisarului și cu persoane de la DG Agri iar pe 9 decembrie o reuniune a coordonatorilor unde va fi prezent și domnul comisar Cioloș. Dorește cineva să comenteze? Dar, cum spuneam, discuția de fond va avea loc săptămâna viitoare. Albert, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vreau să spun nimic pe fond. Vreau doar să formulez o cerere adresată comisiei și anume că spiritul acordului politic trebuie să fie respectat. Nu trebuie să încercăm să interpretăm ceva într-o manieră nouă uh, acest uh, acord politic. Consecințele ar fi că noi, Parlamentul European, ar trebui să ne afirmăm drepturile să retragem textele, avem dreptul să facem acest lucru, iar Comisia trebuie să fie foarte conștientă de faptul că avem acest drept acordat de tratatul de la Lisabona. Mulțumesc, Albert, spune președintele. Ryan și domnul Nicholson. Apoi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu am înțeles foarte bine explicația dumneavoastră, dar trebuie să știți că 18 state membre spun, au semnat o declarație comună în care își exprimă aceste îngrijorări. Și Germania și-a exprimat niște îngrijorări privind faptul că uh, acest proiect uh, al actelor delega delegate merge dincolo de acordul politic uh, și aș dori să comentați de ce credeți că statele membre uh, Uh, au, au trebuit să întreprindă această acțiune, să ia această măsură. Și poate ne puteți explica dacă ați răspuns la preocupările statelor membre sau ce ați făcut. Pentru că mi se pare că faptul că uh, 18 state membre uh, au semnat acest document și două s-au exprimat clar în reuniunea CSA. Asta e o preocupare gravă. Deci trebuie să vedem, să ne spuneți ce acțiuni ați întreprins ca să răspundeți la preocupările statelor membre. Mulțumesc, uh, George. Domnul Nicholson are acum cuvântul și apoi uh, Capula Santos. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Cum spuneați, Săptămâna, săptămâna viitoare vom avea o discuție pe fond, așa că nu are rost acum să ne tot enervăm pe această chestiune. Cred că dacă Comisia crede că nu e nimic care să ne preocupe, mă surprinde că adoptă această poziție. Și noi, membrii acestei comisii, poate că nu ar trebui să dezbatem acest lucru acum, poate mai târziu, adică să vedem care este poziția noastră față de actele delegate dacă avem uh, o poziție clară în ceea ce privește actele de punere în aplicare? Uh, nu ar trebui să avem ceva mai mult decât un rol de observator în actele delegate, însă îmi rezerv dreptul să revin la această chestiune după amiază. Și în ce privește comisia, încerc să fiu foarte diplomat în ce spun acum aici. Să vin aici să spună că nu trebuie să ne preocupe nimic când, așa cum spunea George Lyon, 18 state membre au semnat un document și sunt susținute de alte două state membre, susținute puternic, care și-a exprimat îngrijorarea și mai am uh, îngrijorări exprimate de alte două state Uh, apropo de modul în care comisarul a interpretat acordul politic încheiat în iunie, mi se pare cam ciudat. Uh, este un acord constrângător și orice reinterpretare a acestui acord va fi greu de acceptat. Cred că mă voi opri aici, dar comisia trebuie să-și dea seama și uh, nu trebuie să încerce să se prefacă că nu există o problemă când toată lumea, inclusiv statele membre, nu numai Parlamentul și statele membre, consideră că există o problemă aici. Mulțumesc, Jim. Așa este. Aveți pe deplină dreptate, domnul Capula Santos. Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. N-a existat niciodată o a doua ocazie ca să eliminăm prima impresie. Comisia în acest domeniu a pierdut această ocazie pe care o avea la îndemână. Pentru că după un acord la care am ajuns cu atât de multe eforturi și care arată ce vor cele două părți. Am auzit apropo de modul în care sunt uh, văzute actele delegate, ne preocupă foarte mult. Am av- ați avut posibilitatea să reacționați la ultima plenară de la Strasburg. Am auzit ce a spus uh, domnul comisar la Strasburg și aud acum ce ne spune domnul Haniotis, care confirmă declarația aceasta. Sper pur și simplu că e vorba de o poziție reală a Comisiei și că nu e doar o reacție la reacția Parlamentului. Și sper că suntem pe calea cea bună în acest domeniu pentru a recupera ocazia pierdută. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. E foarte adevărat. Doamna Sikierski. Domnul Sikierski, pardon, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, de adresat o întrebare grupului de experți. Poate că sunt ignorant și nu știu eu despre ce e vorba, dar vreau să știu care e, din ce este alcătuit grupul de experți, cine îi numește pe membrii acelui grup, care este frecvența reuniunilor lor. Înțeleg că Alcătuirea acestui grup variază în funcție de subiectul care se discută. Și mai am o întrebare. Știți ce se întâmplă cu actele delegate în, ale, în alte domenii de mare importanță? De exemplu, la alte comisii parlamentare, la Comisia de Transport sau la alte comisii. Care este atitudinea altelor comisii ale Parlamentului seamănă cu a noastră? Au aceleași preocupări ca ce auzim în acest moment acum? Mulțumesc, domnule Sikerski, spune președintele, domnul Glattenfeld și apoi domnul Anio. Mulțumesc foarte mult. Ce s-a întâmplat? nu numai că ne liniștește pentru PAC, dar ne, ne liniștește și din punct de vedere al modului în care Uniunea Europeană ca întreg funcționează. Comisia uh, nu face altceva decât să afecteze acest echilibru foarte delicat al puterilor și îl afectează foarte grav. Și a dat naștere uh, Uh, uh, unor sceptici foarte mulți față de comisie pe lângă eurosceptici. Deci comisia se pare că nu învață nimic, nu trage învățăminte și nu învață din greșelile făcute și nu trage niște concluzii importante și trebuie să fie consecințe a ceea ce s-a întâmplat pentru că evident că a fost zdruncinată încrederea politică și trebuie restabilită, deci Comisia ar trebui să facă mult mai mult ca să se asigure că se întâmplă așa. Mulțumesc, domnule Grandfeld. Domnule Agniu are acum cuvântul. Domnule președinte, uh, face plăcere să auziți că sunt de acord cu toți reprezentanții care au vorbit, sunt de acord cu George Lyon, însă mă îngrijorează faptul că Aici există un mare, un arme organism birocratic care se numește Comisia care testează apele și vrea, încearcă să vadă cât de departe poate să meargă uh, noi am reacționat cu, puteri, cu putere, dar poate că ne vom retrage, așa că trebuie să ne gândim cum reacționăm altă dată. Mulțumesc foarte mult. Și domnul Des încă o dată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am de făcut un comentariu rapid Conform uh, informațiilor mele, sunt 23 de state membre acum care au criticat atitudinea Comisiei și ce propune Comisia în ceea ce privește actele delegate. Reprezentantul Comisiei, uh, am o întrebare pentru el. Cred că este bine că s-a propus implicarea Parlamentului la pregătirea acestor uh, instrumente legislative. Din păcate, acum, uh, din câte știu eu, Parlamentul are doar rol observator la aceste grupuri. Deși asta nu înseamnă implicarea totală a Parlamentului. Și vreau să subliniez cele spuse de domnul Gladfeld. Recent, opoziția statelor membre a fost anunțată și în mod public și firește că aceasta nu le dă decât uh, mai mult teren euroscepticilor. Nu spun că este opinia mea, dar acum uh, oamenii consideră că, de fapt, Comisia Europeană este uh, ultima redută a centralismului european. Deci vreau să văd ce, ce se întâmplă. Comisia trebuie să arate că este uh, Uh, de fapt, o instruiție democratică. De unde știți ce este un comitet central? Domnul Rubix are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am depus o întrebare comisiei. Toată lumea vorbește mult. Și Uh, toată lumea a auzit că am vorbit despre acest lucru și în spatele ușilor închise și mă interesează care e problema comisiei. De ce nu putem să revenim la ce am convenit? Care e baza chestiunii? De ce trebuie să schimbați totul? Tot ce am uh, convenit noi în acord. Mulțumesc, uh, domnul Rubix, domnul Oisoil. Nu trebuie să devină asta o sesiune în care să dăm cu pietre în comisie. Cred că reacția e cam exagerată. Și e cam exagerat să comparăm comisia cu Comitetul Central Comunist. Cred că am mers prea departe. Cred că ar fi mai bine dacă noi, Parlamentul, ne-am implica în redactarea acestor instrumente legislative și poate o să ne clarifice Comisia ce a spus când a spus că vom fi implicați pe deplin. Firește că nu suntem, suntem doar observatori, dar ar fi bine să eliminăm neîncrederea și să evităm interpretările greșite dacă noi, Parlamentul, am fi chiar pe deplin implicați, ceea ce nu e cazul acum. Primim informații despre punerea în aplicare prin acte delegate, dar nu primim decât informații și atunci situația trebuie să se schimbe. Stimați colegi, o să-i dau din nou cuvântul uh, domnului director Haniotis, dar am de făcut și eu câteva observații. În primul rând, am discutat această chestiune și cred că noi toți suntem pe deplin de acord așa cum au spus și vorbitorii, că există o voință clară de a ne asigura că actele delegate intră în acțiune doar ca urmare unui acord politic. Nu este vorba de acte politice. Aplicarea rezultatului, ci sunt aplicarea rezultatului unor acte politice. Și vom repeta acest lucru când vom vota peste câteva săptămâni raportul Sayer. Actele delegate reprezintă o reușită a Parlamentului în tratatul de la Lisabona pentru că dacă nu suntem mulțumiți, în cele din urmă putem să eliminăm acest lucru și să votăm negativ asupra actelor delegate. Nu doboară un instrument legislativ. Și trebuie să începem să o luăm de la zero cu prima și a doua lectură. Trebuie să luăm lucrurile mai cu calm. Comisia o să facă altceva dacă respingem aceste instrumente. Sunt foarte multe acte delegate care trebuie aprobate în timpul discuțiilor noastre și în timpul acordurilor noastre privind cadrul legislativ pentru PAC. 5 se, reperă, se referă la măsurile de tranziție. Am avut de-a face cu foarte multe acte delegate, așa că trebuie să fim gata să ne facem treaba în calitate de colegiuitori. Dar dacă votăm împotriva lor, asta nu e un dezastru. Actele delegate reprezintă, cum spuneam, o mare reușită, o realizare a Parlamentului. Iar actele de punere în executare înseamnă că Parlamentul poate să intervină acolo, lucrurile ar fi mult mai serioase. Dar vreau să ne spună domnul Haniotis, chiar dacă nu răspunde pe fond, pentru că, așa cum spuneam, pe fond o să discutăm săptămâna viitoare. Secretariatul o să trimită un e-mail care o să facă un rezumat al punctelor principale discutate pentru a ne uh, pregăti pentru discuția pe fond de pe 2 decembrie și vom lua punctele 1 câte 1, mai ales dacă se pun întrebări referitoare la acordul politic. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să clarific uh, câteva chestiuni pe care n-am reușit să le clarific prima dată, deci dați-mi voie să încerc din nou. Primul lucru pe care trebuie să-l clarificăm este că un act uh, de bază, e un act de bază și atâta tot. E un... Uh, e legislația e obligatorie pentru noi toți și nu asta discutăm, legislația de bază. Discutăm zone în care detaliile care nu sunt în această legislație de bază trebuie clarificate. Asta, astăzi, pentru prima dată, grupul de experți discută versiunea consolidată a propunerii de, privind actele delegate. Am discutat deja de vreo 20 de ori diversele articole la stadiul de redactare de proiect. Deci, evident, când ai un proiect de propunere pus în discuție, vor fi domenii și zone în care ai nevoie să clarifici lucrurile, zone în care trebuie făcute modificări și textul de astăzi este textul modificat și vor mai fi zone în care o să mai fie nevoie de modificări și sigur că vor fi și zone în care textul va rămâne neschimbat pentru că, schimbăm, eh, pentru că sperăm să convingem oamenii că există o logică în modul în care facem lucrurile. Dar, repet, nu este un exercițiu menit să schimbe eh, legea primară de bază. Nu vrea nimeni să facă acest lucru. Nu există această voință. Ați menționat uh, și ați întrebat uh, dacă participați complet în acest grup. Repet, este un grup de experți și în grupul de experți, experții din statele membre primesc informații la diferite stadii uh, ale propunerilor în forma lor de proiect. Și dumneavoastră primiți aceeași informație în același timp și ei au dreptul să se exprime. Și de asemenea și reprezentanții noastre au dreptul să se exprime. Dumneavoastră decideți cine vor fi acești reprezentanți, doi dintre membrii Parlamentului, nu noi. Dar vorbim aici despre experți, nu vorbim despre membrii ai Parlamentului, vorbim de experți. Și ei sunt acolo uh, și au aceleași uh, oportunități, aceleași ocazii ca și ceilalți experți să se exprime dacă doresc. Și uh, cred că au fost cazuri în care au făcut acest lucru. Așadar, care e următorul uh, pas? Următorul pas este să vedem cum evoluează discuția astăzi în versiunea consolidată, care sunt exact uh, zonele, domeniile unde e în continuare nevoie de clarificări. Și vom avea o altă întâlnire a grupului de experți ca să vedem cum putem uh, avansa pe acest text consolidat. Și cred că în acest proces în care deja s-au făcut schimbări și s-au, făcut, uh, s-au dat clarificări, cred că prin acest proces vom ajunge să clarificăm lucrurile. Cred că am uh, acoperit uh, majoritatea întrebărilor pe care le-ați spus. Nu știu ce să, spun, ce să răspund la întrebarea domnului George Lyon. Cred că e o întrebare pentru statele membre pentru Comisia. Ce știu este că uh, dacă vă uitați la detalii, există puncte specifice în actele delegate care se aplică unor state membre și nu altora. Și în discuție, ce trebuie să facem e să vedem dacă clarificările pe care le-am dat și schimbările pe care le-am făcut sunt sau nu pertinente pentru discuție și relevante pentru discuție. Trebuie să repet, N-am încheiat acest proces. Procesul continuă. Și uneori impresia pe care am avut-o este că a, e ca și cum am avea un text finalizat, decis și care urmează să fie pus la vot. Și nu e cazul. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, uh, Tasis, dar uh, vreau doar să exprim uh, clar faptul că reprezentarea Uh, Parlamentului, experții care prezint, reprezintă Parlamentul nu pot avea uh, o atitudine politică. Ei nu au un mandat politic. Deci persoana respectivă sau persoanele respective nu pot decât să asculte ce se întâmplă acolo și să vină înapoi la coordonator să raporteze și apoi, apoi noi, de, comisia, decidem ce pot ei să spună. Deci nu avem un om cu un mandat politic și cu un vot politic acolo. Și statele membre au grupuri de experți care lucrează mult mai eficient decât uh, Parlamentul, pentru că noi avem un secretariat cu oameni foarte, foarte muncitori, dar sunt foarte puțini dacă îi comparăm cu ce au statele membre. Asta e problema noastră și de aceea nu vrem să pierdem timp. Altminteri, Comisia ar avea ar uh, încerca să uh, retragă toate actele legislative și după aceea ar pierde o grămadă de timp uh, în încercarea de a le reformula și repropune. Așadar, acești oameni nu pot trece dincolo de mandat, dar vom dezbate din nou acest lucru pe decembrie, 2 decembrie. George Lyon dorește din nou să ia cuvântul. Da, trebuie să spun că sunt foarte confuzat în legătură cu toată această chestiune legată de reprezentarea de reprezentare în timpul uh, procesului actelor delegate inițial. Um, secretariatul uh, mi-a explicat că nu au voie să vorbească la aceste ședințe. Și totuși reprezentantul Marii Britanii a spus, ba da, i-au, i-au considerat că Parlamentul are voie să vorbească și la fel și TASO s-a confirmat acest lucru. Și nu mi-aduc aminte de vreo discuție uh, la nivelul de coordonatori în această comisie în care se spune că nu vom permite reprezentanților secretariatului să vorbească la aceste ședințe. Deci, de fapt, nici nu amintesc să fie avut o discuție pe această temă. Așadar, întrebarea este, decidem noi dacă ei vorbesc sau nu și dacă noi decidem, atunci ar trebui să avem o discuție la ședința coordonatorului să vedem dacă vrem sau nu acest lucru și să vedem în ce condiții să le dăm mandat să vorbească, pentru că altfel preocupările noastre, îngrijorările noastre nu vor fi exprimate și uh, nu s-a făcut uh, această raportare prin care să ne dăm seama dacă nu avem sau nu un acord politic. Sigur că nu trebuie să vorbească din punct de vedere politic, dar pot să spun acest text nu pare să se potrivească cu ceea ce au agreat grupurile noastre politice în negociere. Deci trebuie clarificat cine are autoritatea de a da secretariatului dreptul să vorbească la aceste ședințe. Pentru că eu, cel puțin până acum, eram foarte confuz în această privință. Nu știam dacă au sau nu dreptul, dar mi se pare clar că din ce am auzit până acum, că au dreptul să vorbească și că depinde de noi să le dăm această autoritate. Deci am putea să clarificăm puțin aceste lucruri, vă rog. Președintele, mulțumesc, George. Ca să clarificăm această chestiune expertul secretariatului care este acolo în calitate de observator nu poate vorbi pentru că acea persoană nu are un mandat politic și deci nu poate vorbi. Tocmai am spus asta lui Tasos. Sigur, la nivel uh, neoficial, da, dar nu există un mandat politic oficial de reprezentare a Comisiei. În viitor, și vorbim despre raportul Saed, care va da Parlamentului posibilitatea să numească raportori la actele, pe actele delegate, dar în acest moment aceasta nu e posibil. Tot ce putem face este să obținem informații și după aceea să avem o dezbatere politică, dar persoana din secretariat nu este un europarlamentar, nu are un mandat uh, politic, e un funcționar al Comisiei care nu face altceva decât să Uh, facă un raport către comisie, dar nu are mandatul să vorbească în mod substanțial. De aceea este o chestiune extrem de delicată și comisia trebuie să aibă mare grijă și să se asigure că actele delegate reflectă complet deciziile care au fost luate, pentru că altfel e o mare problemă și o mare preocupare, așa cum am văzut cu primul proiect semnat de cei 20 de miniștri și aprobat de membrii comisiei de aici. Așadar, o să pregătim un scurt rezumat pentru discuția din 2 uh, decembrie și după aceea vom discuta din nou pe 9 decembrie cu ușile închise. Vom avea o discuție cu Comisia care să ne permită nu doar să corectăm primele acte delegate, dar să vedem și cum vom controla lucrurile, cum vom ține lucrurile sub control, adică uh, și uh, să evităm ca astfel de situații să se mai repete, situații care au apărut în, la prima redactare a actelor delegate. Jim. Asta este o chestiune complet diferită, pentru că, din câte înțeleg, cu toții știm unde ne aflăm astăzi, pe 26 noiembrie, la câteva săptămâni de Crăciun. Vom mai avea o întâlnire cu Comisia până atunci. Dar am înțeles că nu vom primi aceste acte delegate mai devreme de 13 martie anul viitor. Asta am înțeles eu, asta mi s-a spus săptămâna trecută. Și dacă lucrurile așa stau, atunci avem o mai avem o ședință de comisie și o sesiune la Strasburg în care să ne ocupăm de asta. Asta nu mi se pare să fie prea mult timp. Nu cred că e prea mult timp și poate discutăm mai târziu această chestiune, dar cred că trebuie să știm care este timingul, care este calendarul, că nu uitați, oamenii vor fi ocupați cu multe alte lucruri în acel uh, moment și nu încerc aceea să scap de responsabilitate, dar în primul rând trebuie să știm care ne sunt responsabilitățile și trebuie să știm ce calendar avem în fața noastră. Da, mulțumesc, Jim. Asta îmi dă ocazia să vă spun care sunt termenele limită. În martie se va aproba actul delegat de către Colegiul Comisarilor și odată ce acesta a fost aprobat oficial, nu mai putem să facem nimic. Putem pur și simplu să îl respingem în totalitate sau să îl aprobăm. Deci trebuie să facem treaba acum, începând de lunea viitoare, odată ce avem noul text, noul proiect de text de act delegat, atunci putem să facem propuneri și comentarii prin care să încercăm să influențăm alegerea actului delegat. Pentru că dacă ajungem la ma- luna martie, asta e, nu mai avem ce altceva de făcut decât să votăm împotrivă. Și dacă textul final aprobat de comisie nu este potrivit, atunci sigur că îl vom respinge. Dar ce vom face în următoarele câteva săptămâni? Vom încerca să amendăm primul proiect, prima versiune, pentru că aceasta este prima versiune, vor fi altele. Deja sunt zvonuri că va apărea un alt, o altă versiune înainte de Crăciun. Va trebui să vedem ce va conține aceasta și secretariatul ne va ajuta dându-ne niște rezumate uh, pe principalele puncte pe care membrii trebuie să le examineze și sperăm că după aceea vom putea să corectăm textul, să-l amendăm înainte de a fi aprobat, pentru că altfel în martie totul s-a terminat. Ori votăm pentru, ori votăm împotrivă. Deci asta vreau să fie foarte clar. George. Din câte înțeleg, uh, munca trebuie făcută până în martie ca să ne asigurăm că opiniile noastre sunt ascultate. Dar asta ne întoarce la uh, punctul fundamental și anume că experții noștri trebuie să poată să ridice anumite uh, obiecții și preocupări în legătură cu situația proiectului. Deci nu putem, dacă nu dăm un mandat politic, ca să spună, obiectăm și trebuie să corectați textul. Îți dau imediat cuvântul, uh, Agnew. Un lucru însă. Noi putem să ne asigurăm că expertul uh, uh face un raport uh, către noi cât mai rapid atunci când apare o diferență. Vorbeam de ovine și caprine. Aici a existat un acord uh, politic privind uh, prevederile legate de ambele specii. În text erau menționate doar femelele speciilor. Și expertul nostru, cum spunea, nu poate comenta, nu are mandatul politic de a spune că asta e greșit. Persoana respectivă trebuie să raporteze imediat comisiei la o ședință a coordonatorilor sau la o ședință plenară a comisiei și în acest moment noi putem să ne trimitem comentariile politice, să spunem că suntem împotriva unei interpretări sau alta, dar nu se produc practic negocieri între experții naționali și reprezentantul secretariatului nostru. Evident, diferențele pot fi exprimate atunci când ele există, dar nu se pot duce negocieri de substanță de către acea persoană. Deci avem nevoie de o strategie prin care persoana aceasta să raporteze rapid către noi și noi să spunem că suntem împreună. Domnul Agnew, împotriva, domnul Agnew. Cred că dezbaterea pe care tocmai am avut-o e esențială pentru oricine vrea să studieze modul în care funcționează Uniunea Europeană. Avem aici oameni cu experiență noastră, George Lyon, domnul de la Comisie, care încă nu sunt de acord în legătură cu cine poate spune ce, unde și cine are ce putere. Cu siguranță, Comisia de Agricultură a Parlamentului European, dacă ajunge la o decizie, poate să-și delege propriul secretariat să vorbească în numele ei la o întâlnire cu indivizi de la, cu, cu persoane de la comisie. Sigur că avem puterea să facem asta. Și faptul că acest lucru e dezbătut este realmente foarte, foarte ciudat. Vă mulțumesc. <laughs> My friend, uh, No, let me, eh, eh. Prietene, dă voie. Este o chestiune foarte importantă, așa cum a spus-o și Agnew. E importantă pentru că vedeți că discutăm și într-o altă comisie decât cea competentă. Discutăm despre cum să gestionăm actele delegate. Este vorba tocmai de a găsi o modalitate prin care Parlamentul să poată interveni în dialog. Există o propunere prin care să fie desemnați raportori pentru actele delegate, dar procedura este complicată, complexă și riscăm ca de toți deputații, practic, să fie însărcinați cu așa ceva. Sunt 2000 de acte delegate. Mult. Avem patru dosare legislative. Mă gândesc că sunt uh, cel puțin 10-12 acte delegate fiecare. Nu putem să tratăm fiecare act delegat ca și cum ar fi un nou proiect de lege. Nu. Pe noi ne interesează doar textul de bază. Așa că, în liniște și cu calm, vom pune la punct un mecanism de control prin care vom putea și să intervenim, mai întâi prin coordonator și apoi prin uh, o hotărâre mai largă. Trebuie să punem la punct o astfel de strategie, mai ales pentru că e prima dată când trebuie să o facem. Dar, repet, actele delegate ne ajută, pentru că, până la urmă, avem posibilitatea de a le respinge și comisia e cea care trebuie să rescrie textul pe care noi îl respingem. Problema trebuie doar gestionată, nu cred că trebuie să o exagerăm. Deocamdată suntem doar în etapa de construcție, de elaborare. Dacă nu suntem mulțumiți de forma finală, vom putea avea și alte ședințe în care să discutăm și vom ajunge cu siguranță la un rezultat bun. Oricum, doar în martie Colegiul Comisarilor va aproba actele. Ele ne vor fi prezentate în forma finală. Dacă suntem mulțumiți, le acceptăm. Dacă rămân divergențe, vom discuta în comisie și în plen dacă să le respingem. Jim. eu cred că ar trebui să privim asta din punct de vedere constituțional. Am văzut uh, la trialoguri că se discută pe alineat și avem o serie întreagă de experți prezenți acolo. Noi în comisia noastră avem oameni foarte buni, dar care nu sunt neapărat experți în probleme de acest gen. Uh, cei care reprezintă în statele membre sunt experți. Asta e diferența între ei și noi. Nu vrem neapărat uh, să ne comparăm cu ei, dar trebuie să putem spune omului nostru ce să facă, ce să nu facă, ce să zică. Și cred că ne putem pune capetele la contribuție să găsim o soluție în acest sens. Nu spun că ceea ce face comisia e rău sau e greșit, pentru că poate unele dintre lucrurile pe care le va hotărâ pot fi chiar inteligente și pot fi și aplicate. De asta e nevoie de flexibilitate, să le permitem și lor să-și facă sarcinile. Dar tu ai spus că ar trebui să hotărâm în coordonatori, în Comisia Coordonatorilor, ce mandat îi dăm respectivului om care ne reprezintă. Eu practic cred că nu vedem problema la fel. Comisia trebuie să înțeleagă și ea că noi avem un rol destul de larg de jucat. Mai depinde de noi cum ne jucăm rolul. Bănuiesc de asemenea că există și anumite părți confidențiale ale discuțiilor. Și de asta trebuie să ținem cont. Da, mulțumesc, Jim. Cred că s-a spus ce era de spus și uh, în zilele ce urmează, secretariatul ne va trimite o listă cu puncte de divergență avem și documentul Comisiei Speciale pentru Agricultură pe care putem să-l luăm drept referință. Urmează în decembrie să avem o întâlnire în camera cu experții și reprezentanții DG Agri în care vom discuta despre fondul acestor chestiuni. Încheiem aici acest punct. Mergem mai departe la punctul 11 Pornea de zi, cultivarea plantelor. Opțiuni pentru creșterea calității și a productivității. Pe 5 noiembrie am ținut o audiere publică cu privire la ameliorarea genetică a plantelor și am văzut care ar fi opțiunile de creștere a calității și productivității. Am hotărât uh, că o astfel de audiere era necesară pentru a sprijini raportul doamnei Marit Paulsen, care astăzi ne va prezenta proiectul de raport. Acest raport din proprie inițiativă inventariază provocările ce vor exista pe viitor în acest domeniu și propune câteva soluții pentru hrănirea unei populații în continuă creștere, în condițiile în care resursele naturale sunt aceleași. Așadar, tehnici de ameliorare genetică, diversitatea plantelor și alți factori care au o influență asupra randamentului și a producției. Doamna Paulsen, aveți cuvântul, după care o să luăm și intervenții. Marit. Mulțumesc, domnule președinte. Vă dau uh, câteva clipe ca să vă puneți casca. Mulțumesc! Aș vrea să vedem mai întâi care este contextul acestei propuneri foarte pe scurt, pentru că noi cu toții știm care este situația reală. Se impune în mod absolut să creștem producția de hrană cu 70% în următorii 30 de ani. Știm că nu vom reuși să sporim cantitatea de resurse, nu va exista mai mult teren pus la dispoziție pentru agricultură, nu mai avem de unde face rost de astfel de terenuri, iar uh, cantitatea de apă se va diminua. Acest fenomen a început deja. Asta e situația. În plus, la nivel mondial am văzut că randamentele recoltelor sunt în scădere. Poate nu la un ritm alarmant, dar în orice caz productivitatea scade, nu mai crește așa cum s-a întâmplat în secolul trecut. Dacă e să consultăm informațiile disponibile, constatăm că diversitatea genetică a scăzut cu 75% în ultima jumătate a secolului trecut. Iar acest lucru este un motiv real de îngrijorare. Am avut uh, discuții lungi despre diversitatea care există în Europa și despre diferențele ce persistă între nordul și uh, sudul Europei, zonele de coastă față de zonele de uscat. Europa are nevoie de o mare diversitate pentru a avea recolte bune. Dar avem nevoie de diversitate a culturilor și pentru a ne menține stilul de viață și de agricultură tradițional care există încă în unele zone. Însă, actualmente, sectorul ameliorării plantelor este dominat de șase companii multinaționale. Acestea au căpătat o putere aproape disproporționată în domeniul agricol, peste tot în lume. Eu aș vrea ca Europa să să ia din puterea acestor multinaționale și să aibă un rol mai important. multinaționalele nu folosesc organismele modificate genetic pentru a îmbunătăți randamentul sau um, numărul de nutrienți. Din potrivă, folosesc aceste organisme pentru a adapta culturile de plante la utilizarea chimicalelor pe care le folosesc pentru productivitate. Deci, practic, aceste companii își asigură profitul propriu. Atunci când uh, te interesează să obții profit, nu te mai interesează care sunt nevoile planetei sau nevoile populației. În ultimii 10-15 ani au apărut foarte multe evoluții tehnologice și există deja o mulțime de tehnici disponibile care se aseamănă cu organismele modificate genetice. Ele sunt menționate de, de legislația europeană, dar nu sunt uh, reglementate. Există tehnici de obținere a semințelor și uh, de ameliorare a plantelor, tehnici care însă nu pot fi uh, întotdeauna detectate sau trasate. Știm că ele există, unele mai noi, altele mai vechi. Și uh, cred că e momentul să cerem Comisiei Europene să uh, inițieze o dezbatere globală cu privire la stadiul în care ne aflăm acum, care ne sunt nevoile și cum le vom răspunde. Iată, am încercat să pun cât mai multe întrebări inteligente în textul meu. Nu pot însă că am, nu pot să spun că am răspuns la aceste întrebări în propunerea mea de text, pentru că, cred eu, ca să putem găsi răspunsuri, trebuie mai întâi să punem întrebări bine gândite, întrebări inteligente. Și depinde de noi, de noi cei aici în Comisia pentru Agricultură, de noi deputații europeni, pentru că noi avem responsabilitatea morală, depinde de noi, deci, să începem să abordăm aceste provocări enorme cu care se confruntă omenirea. Politica agricolă nu este doar o politică națională, este ceva mai mult, este o politică comunitară, așa că trebuie să analizăm bine unde se găsesc resursele și cum putem să progresăm pe viitor. Este o provocare pe care nu o putem ignora. Dragi colegi, trebuie să creștem productivitatea noastră și asta foarte mult, pentru că resursele existente sunt în scădere. Deci fac un apel către voi. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții pentru a pune întrebările cele bune. Președintele, mulțumesc, Marit. Începem dezbaterea. S-au anunțat patru colegi la cuvânt. Domnul Kalinowski. Mulțumesc. Salut acest proiect de raport interesant. Interesant deoarece tema lui este una de mare actualitate cum putem uh, asigura necesarul de hrană știind că cererea va crește cu 70% sau chiar mai mult. Există restricții care scapă controlului nostru. Acest lucru este menționat în proiectul de raport. Se vorbește despre terenurile arabile, despre cantitatea de apă disponibilă. Acum, singurul răspuns la aceste provocări vine din partea științei. Avem nevoie de cercetare și de aplicarea rezultatelor obținute prin cercetarea științifică. Mai avem însă și alte obiective, precum păstrarea biodiversității și protecția mediului. Am o întrebare referitoare la punctul 6 din uh, proiectul de raport aici, dumneavoastră spuneți că trebuie să fim uh, deschiși la apariția de noi tehnologii. La ce vă referiți? Vă referiți la ingineria genetică? Eu nu înțeleg exact. Uh, și eu zic că n-ar trebui să fim refractari la tehnologiile științifice, însă ar trebui să ne asigurăm că aceste tehnologii noi coexistă cu cele pe care le avem deja, să protejăm biodiversitatea. În al doilea rând, dumneavoastră deplângeți poziția de monopol pe care o au multinaționalele. E adevărat, așa este. Însă, crearea de noi specii este foarte costisitoare. Iar uh, poziția acestor companii este perfect explicabilă. Există și uh, elemente pozitive și elemente negative. Ar trebui eventual să punem uh, la punct instrumente de finanțare care pe termen lung să sprijine sectorul științific european, să sprijinim IMM-urile. Nu cred că e suficient să ne plângem de faptul că există aceste multinaționale, că ele există și că sunt uh, sunt entități care au un rol negativ. Nu, nu e suficient. Haideți să facem ceva, să vorbim și despre entitățile mai mici care trebuie sprijinite. Președintele. Mulțumim. Urmează doamna Lebrun, după care capul la Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Marit Paulsen pentru această bună sinteză pe care a făcut-o a stării în care se găsește agricultura europeană și cea mondială. Este un rezumat cuprinzător și apreciez faptul că nu am găsit în acest text dogmatismul pe care îl întâlnesc adesea în acest domeniu. De multe ori, uh, analiza această dogmatică duce la propuneri uh, deficitare. Cu atât mai mult mă bucur că în acest raport uh, doamna Paulsen atribuie o importanță egală nevoii de a produce specii noi pentru a putea crește productivitatea, cantitatea de hrană disponibilă la nivel mondial, e nevoie de adaptarea la condiții climatice, la noi boli, tot felul de provocări ce sunt prezente și în același timp considerați că este important să se conserve patrimoniul genetic, adică speciile locale și regionale. Eu sunt foarte sensibilă la această chestiune și probabil uh, știți că eu țin foarte mult la ce numim noi eșalot în francez. Eșalotă. Și eu consider că este foarte important să insistăm pe conservarea speciilor tradiționale place că ați pus ambele pe, pe aceeași uh, scara importanței. Deci mie mi se pare că mergeți pe o direcție bună. Acum mai rămâne ca și Comisia să definească o strategie de protecție a plantelor care să fie ambițioasă, coerentă și care să recunoască faptul că mai mulți actori pot interveni. Acum, eu uh, nu cred că are rost să denunțăm comportamentul uh, de monopol pe care îl au multinaționalele, cred că acest lucru se înțelege de la sine, însă ar trebui să menționăm micile centre de cercetare, pentru că în Europa avem astfel de centre de foarte bună calitate. Ele trebuie să se bucure de instrumente care le permit să își ducă activitatea la bun sfârșit și aceste lucrări de cercetare, să nu uităm, au nevoie de cel puțin 10 ani pentru a ajunge la final. Deci, e nevoie de control financiar, de sprijin financiar pe termen lung. Ar trebui să mergem eventual mai departe, să avem cu să avem niște propuneri mai concrete eventual. Dar deocamdată e bine că facem un inventar a ce există până acum și cred că propunerea dumneavoastră deschide foarte multe perspective interesante. Președintele, mulțumim Luis Capula Santos și apoi Agnew. Eu queria também felicitar a senhora Paulsen pelo seu trabalho. Eh, mulțumesc, vreau să-i mulțumesc doamnei Paulsen pentru munca făcută. Cred că astfel eh, mai eh, clădim la soluționarea sau la definitivarea unei problematici care nu poate fi ignorată. Este un lucru ce ar trebui să se afle în miezul dezbaterii noastre, de fapt. Biotehnologia este problema centrală. Am văzut că doamna Paulson uh, evită să vorbească despre ea și în mod prudent. Există foarte multe idei preconcepute care însoțesc de obicei o astfel de dezbatere. Dar îmi place că doamna Paulson lansează avertismente destul de clare. Spune că s-a pierdut 75% din diversitatea culturilor în ultima sută de ani. Recent, la Parlamentul European am fost o prezentare în care ni s-a spus că astăzi am avea nevoie de o suprafață agricolă echivalentă cu suprafața Africii pentru a produce hrana necesară, legume și fructe și, încă o dată, suprafața Americii Latine pentru a produce cantitatea de carne. Deci, e clar că avem o problemă mare o problemă a secolului 21 la care trebuie să găsim soluții. Soluțiile pot fi numeroase și ele trebuie să fie sprijinite de știință, de un aport științific, ceea ce domnul Paulson și spune. Uh, Așadar, o felicit pe doamna Paulsen pentru munca sa și sunt convins că semnalele de alarmă pe care le trage vor fi uh, ținute minte și că aici, în Parlament, vom căuta soluții. Este totuși una dintre problemele cele mai grave cu care se va confrunta omenirea în viitor. Mulțumesc. Agnew și apoi Dorfman. Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Paulsen pentru că ridică pe tapet niște chestiuni, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Eu aș vrea să mă refer la umilul cartof, un aliment pe care toată lumea îl mănâncă, indiferent de stratul social în care locuiește. A fost descoperit în America, a fost adus aici și apoi a fost redescoperit în Irlanda acum a fost redescoperit în Irlanda acum vreo 170 de ani după ce a fost afectat de mana cartofului. Cartoful este un aliment de bază, iar experții și tehnicienii noștri au um, dezvoltat fungicide pentru a ucide mana. Din păcate, însă, mana este un patogen foarte încăpățânat și s-a adaptat foarte rapid la noile tehnologii și întotdeauna noi a trebuit să fim cu un pas înaintea ei. Această mană nu atacă doar frunzele, ci și tuberculii. Deci e o problemă cu adevărat gravă. Acum suntem în stadiul în care putem să pulverizăm soluții împotriva manei doar de 19 ori, subliniez 19 ori pe anotimp, pe sezon. În încercarea de a combate mana s-a ajuns la soluții tot mai costisitoare, tot mai scumpe, chimia devine tot mai complicată și cu toate acestea n-am câștigat războiul la 30 de mile de locul unde locuiesc eu, există un centru de cercetare și ei au găsit o soluție. M-am dus acolo să văd despre ce e vorba și primul lucru care m-a surprins e că ei au cheltuit 25.000 de lire construind bariere și baricade pentru a-i opri pe activiștii care doreau să pătrundă și să distrugă ce au găsit ei. Au folosit o tehnică de inginerie genetică pentru a identifica o genă în plantă, cred că e din America de Sud, are gust de cartof, dar este o plantă asemănătoare. Au reușit să extragă gena acelei plante care nu e comestibile și să o introducă în soiul de cartof. Ai, te-ai fi gândit că un astfel de lucru este salutat, uh, lăudat și că toată lumea se va bucura. Dar uh, multinaționalele de care vorbește doamna Paulsen au fost amendate și n-au putut să pună produsul pe piață. Uniunea Europeană este uh, ferm împotriva ingineriei genetice. Asta cu toate că ingineria genetică vine cu soluții. Iată, acum Oamenii de știință care chiar pot veni cu soluții nu mai sunt motivați. Deci cum vor reacționa ei? Fie vor merge în străinătate, unde munca lor e apreciată, în afara Uniunii Europene, sau vor renunța. Cu siguranță însă nu vor zice, o, oh, fus, activiștilor de mediu nu le-a plăcut uh, ultima soluție. Vom încerca, vom încerca să găsim alta. Nu văd de ce s-ar mai deranja să găsească alta. Mulțumesc, domnul Dorfman și apoi domnul Heusling. Domnul Dormat. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, când vorbim de provocarea de a hrăni locuitorii planetei, ameliorarea plantelor va juca un rol foarte important. Uneori avem tendința să credem că acesta este un fenomen modern, faptul că noi criticăm ce facem, dar se întâmpla la fel și în trecut. Acum mai bine de 100 de ani, când oamenii au început să cultive vița de vie într-un anume fel, lucrul acesta a fost considerat dăunător din fericire s-au putut respinge acele acuzații și am dat acest uh, exemplu pentru că ameliorarea plantelor a fost întotdeauna văzută cu multă suspiciune și au existat temeri că într-un anume fel sau altul suntem așa un fel de ucenici ai diavolului. Doamna Paulson spunea că trebuie să ne uh, referim la această chestiune cu mai multă seriozitate. Dar ce facem ca să contribuim uh, la acest lucru, așa cum spunea și domnul Agnew, în afară de faptul că le îngreunăm viața crescătorilor, cultivatorilor. Sigur, ameliorarea plantelor uh, și domeniul respectiv există, iar firmele care produc aceste produse ar trebui să le poată vinde la nivel internațional, însă e, e greu pentru ele să existe într-un mediu ca cel din Uniunea Europeană unde stabilim de la început ce e bine și ce e rău în acest raport uh, la numărul 14 ies iar la iveală toate acele idei populiste apropo de ce e bine și ce e rău de ce trebuie să spunem acest lucru? Poate că ar trebui să analizăm raportul și să vedem care este structura ameliorării plantelor acestui domeniu în Europa. Cine sunt operatorii? Sunt uh, sute de asemenea firme în Europa care funcționează în diverse structuri. Unele sunt mai mici, altele mai mari. Sunt foarte multe întreprinderi mici care activează în acest domeniu. Trebuie să analizăm, eu știu, diversele varietăți de fructe și legume apărute în ultimii eh, ani, care sigur nu sunt culturi atât de mari, dar trebuie văzute, sunt importante. <clears throat> Și cred că e ciudat când spuneți că nu vor mai exista specii noi care să apară sau noi varietăți de specii care să apară în viitor. <clears throat> Haideți să vedem <clears throat> noile varietăți care apar în fiecare an și nu numai în Europa, ci în toată lumea. Deci îmi pare foarte rău, doamnă Paulson, dar am o atitudine critică față de acest raport, pentru că uh, Trebuie să ne bazăm pe date solide când scriem așa ceva și să înțelegem acest sector european, să vedem cum funcționează, care sunt faptele, care sunt cifrele, care sunt uh, problemele cu care se confruntă și să nu folosim raportul ca să aruncăm cu noroi asupra marilor uh, întreprinderi și să spunem că distrug biodiversitatea și bune sunt numai cele mici. Uh, să pornim de la baza faptelor, să vedem de ce au nevoie firmele care fac ameliorarea plantelor în Europa ca să facem uh, uh, îmbunătățiri. Mulțumesc, este foarte greu să nu fim de acord cu ce s-a spus domnul Hoisland și apoi doamna McIntyre. Da, mulțumesc uh, foarte mult, doamnă Paulson, pentru acest raport. Susținem foarte multe aspecte din raport. Nu avem nicio problemă cu, cu cercetarea, nu suntem împotriva ei, dar cercetarea, cercetătorii sunt foarte influențați de anumite direcții de cercetare de către marile companii care nu sunt întotdeauna în interesul comunității. În trecut s-au făcut, uh, eu știu, cereri foarte mari uh, adresate cercetătorilor. Cercetarea să fie finanțată de cei care aveau să o folosească mai apoi și sunt domenii în care se fac foarte mulți bani în, în acest sens. De exemplu, în Europa, sigur că se vor dezvolta, eu știu, porumbul și uh, grâul dar uh, sunt alte sectoare mult mai mici în Europa care nu interesează pe nimeni, deci trebuie să avem o atitudine independentă față de cercetare. N-aș vrea să subliniez atât de mult problema aceasta pe care a subliniat-o dumneavoastră, adică că nu putem produce mai mult investind 75% mai mult în cercetare în viitor s-ar putea să putem, uh, eu știu, hrăni 20 de miliarde de persoane cu ce se produce acum. Sunt uh, zone în, în țările dezvoltate unde se aruncă foarte multe alimente. 50% din alimente sunt aruncate. Sunt alte țări unde sunt probleme de depozitare a alimentelor sau probleme cu infrastructura de transport, adică alimentele nu ajung la cei care au nevoie de ele. Sunt chestiuni care trebuie avute în vedere. Uh, nu, să spunem așa repede că uh, nu avem nevoie de inginerie, inginerie genetică și că asta este soluția, sigur este o dezbatere importantă să ne gândim la problema la care se refera la domnul Agnew. Asta e o problemă de monocultură și sunt foarte multe probleme legate de monoculturi. Monoculturile sunt întotdeauna vulnerabile, însă monoculturile nu pot fi îmbunătățite numai cu ajutorul ingineriei genetice. Trebuie să modificăm abordarea, trebuie să se facă rotația culturilor, să îmbunătățim calitatea solurilor S-au făcut foarte multe greșeli, greșeli mari în trecut și nu rezolvăm toate problemele cu ingineria genetică, așa cum spunea domnul Agniu. Urmează după amiază să discutăm raportul domnului Silvestri privind sănătatea de reproducere a plantelor și trebuie să vedem în ce direcție mergem, pentru că mă preocupă destul de mult uh, analizând uh, propunerea domnului Silvestri. Nu este propunerea corectă în ceea ce privește diversitatea, pentru că se urmează exact calea adoptată de multinaționale. Ne concentrăm pe un segment foarte strâm de piață și nu promovăm diversitatea multinaționalele nu vor promova diversitatea. Noi trebuie să facem acest lucru, să vedem în ce investăm resursele. Trebuie să înțelegem și schimbările de climă, sigur. Dar nu facem acest lucru uh, venind cu genele potrivite. Asta e modelul de optimizare pentru acest domeniu și uh, Cam asta este și modelul, direcția în care merge raportul domnului Silvestri. E o direcție cumva monopolistă, trebuie să încercăm să um, um, promovăm uh, distribuirea corectă a resurselor pentru cercetare și eu cred că propunerea comisiei și propunerea domnului Silvestris nu merg în direcția potrivită. Cred că putem veni cu propuneri mult mai bune decât atât. Doamna McIntyre, și apoi domnul Des, Doamna McIntyre, în primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Paulson pentru acest raport. Îi mulțumesc foarte mult. Cred că este un subiect important acesta pe care îl analizăm aici și este foarte important să sporim calitatea și productivitatea la nivelul Uniunii Europene. Doamna Paulson vorbește de 10 ani pentru a elabora o nouă varietate. Vreau să vă spun că uh, în ceea ce privește dezvoltarea unei noi varietăți de iarbă, e vorba de 18 ani și trebuie să accelerăm cumva rata creșterii. Cred că trebuie să analizăm cu multă atenție aceste tehnici de accelerare a creșterii și a ameliorării, uh, iar uh, genetica ne poate oferi foarte multe pentru accelerarea, accelerarea creșterii și e păcat că Uniunea Europeană Uh, elimină orice formă de modificare genetică. Cred că ar trebui să fim mult mai specifici și să înțelegem mult mai bine subiectul acesta și nu să le eliminăm așa dintr-o dată toată această chestiune a modificării genetice. Aș vrea să ne concentrăm uh, Uh, eforturile pe horticultură, pe fructe și pe legume și când vorbim de sporirea productivității pământului, ar trebui să nu uităm că 18% din valoarea totală a producției agricole din Uniunea Europeană vine din 3% din terenul cultivat în Uniunea Europeană. Deci putem să sporim producția de fructe și de legume. Evident, care sunt benefice pentru populația Uniunii Europene. Cred de asemenea că ar trebui să punem capăt importurilor și să înlocuim aceste importuri dacă ne concentrăm pe fructe și legume, mai ales pe fructe și legume. Sunt zone în raport în care nu, cu care nu sunt de acord, dar au fost deja aduse în discuție și cred că trebuie să ne referim uh, clar la utilizarea erbicidelor și fungicidelor. Sunt multe substanțe chimice și produse chimice pe care noi începem să le interzicem în Uniunea Europeană și cu toate astea importăm fructe și uh, legume din alte zone ale lumii unde se folosesc fix aceste fungicide și uh, ierbicide. Nu? Și uh, noi stăm cu mâinile la spate și cultivatorii noștri sunt în dezavantaj și își pun întrebarea de ce importăm atât de mult. Deci este încă o chestiune care ar trebui analizată când vorbim de sporirea calității și a productivității. Nu cred că e util să atacăm companiile mari. Fără îndoială, se fac foarte multe și în firmele mici. Sigur că la mine în țară, în regiunea mea, se întâmplă acest lucru. Dar aici abordarea ar trebui să fie mai echilibrată. Însă îi mulțumesc doamnei Paulson pentru faptul că aduce în discuție acest uh, subiect pentru activitatea desfășurată și sigur că vom înainta și noi niște amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna McIntyre. Domnul Des este următorul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Paolo. Îi mulțumim doamnei Paulson pentru acest uh, proiect de raport care, după cum vedem, generează discuții foarte interesante. Și în cele din urmă sper că vom găsi un teren comun, un teren acceptabil. Vreau să mă refer la cele spuse de domnul Martin Häusling. Spunea că problema manei cartofului a fost provocată de monocultură. Dar uh, vreau să-i pun o întrebare. Uh, la mine în zonă nu cresc foarte mulți cartofi. Uh, se cultivă cartofi pentru consum propriu 0,1-2 hectare, ceva de genul ăsta. Dar uh, toată lumea a avut o problemă acolo legată de mana cartofului. E vorba de monocultură, dacă ai așa un mic uh, teren unde cultivi cartofi uh, pentru propria, propriul consum, da. Oricum, mă întreb de ce agricultorii biologici folosesc cupru pentru cultura de cartofi, un metal greu și uh, am primit foarte multe scrisori de la persoane care spun că nu ar trebui să fie interzis. Iar uh, uh crescătorii ecologici au probleme în continuare cu mana cartofului. Eu știu, uh, nu ar trebui să venim cu asemenea sloganuri, să spunem că e monocultură, că nu știu ce, trebuie să înțelegem în primul rând despre ce e vorba. Și același lucru e valabil și pentru multinaționale cercetarea agricolă uh, este cumva eliminată, alungată din Europa și se desfășoară în altă parte. Și dacă analizăm uh, cui se dau uh, premiile Nobel pentru cercetare în acest domeniu, nu sunt atribuite în niciun caz europenilor. Eu, sigur, mă bucur să cumpăr o mașină de la o multinațională, e un vehicul care este prietenos cu mediul și nu îmi pot permite să cumpăr o mașină de la un anume producător din Alzacia, unde cel mai ieftin vehicul costă cam o jumătate de milion de euro și nu-mi permit acest buget, e mult mai mult decât mi-aș putea eu permite. Domnul Michel Dantan are acum cuvântul. Cred că în momentul în care vorbim de, eu știu, de meșterii din Alzacia, domnul Des uh, nu își uh, imaginează că se va implanta în Alzația o multinațională. Cred că trebuie să fim conștienți că datorită acestui sector al selecției vegetale, agricultura europeană, mai ales agricultura pe europeană, are productivități foarte bune, cum a avut în ultimii 10 ani. Sectorul acesta este cel care a rezolvat problema alimentației pentru mulți dintre concetățenii noștri. Deși, din păcate, problema aceasta revine din motive economice pentru anumite persoane. Cred că ne aflăm în fața unei provocări și față de această provocare mă gândesc și eu știu și la alte provocări, cum ar fi încălcarea, încălzirea climatică, sau altele. Avem nevoie de cercetare, de cercetare în timp ce privește varietățile ca să câștigăm uh, această bătălie. Așa că nu trebuie să cumva să frânăm această cercetare. Și apoi trebuie să ne gândim cum se folosesc rezultatele cercetării. Și aici avem de făcut o intervenție politică, adică în ce privește accesul cercetătorilor la diversitatea materialului genetic existent. Trebuie să facem tot ce putem ca să evităm ca biodiversitatea care are un potențial extraordinar de gene să fie acaparată de unii sau de alții. În raportul dumneavoastră, doamnă Paulson, ați uh, pus uh, accentul foarte bine pe marile întrebări pot fi de acord cu cele spuse la 6 și, și 7, dar 14, 15 și 16, după părerea mea, sunt prea restrânse. În Europa există o cercetare pe varietăți care nu este în mâna multinaționalelor și care în fiecare an contribuie la balanța noastră comercială. Și am să dau o cifră. În țara mea, anul trecut, exporta, exporturile uh, de varietăți de semințe au însemnat uh, două, cât 21 de eh, Airbusuri. Deci dacă se exportă 21 de Airbusuri, nu mai apare pe prima pagină, dar este rezultatul unor cercetări în acest domeniu. Deci trebuie să ne păstrăm acest loc, nu numai în Europa, ci în toată lumea. Dacă nu permitem cercetării europene să evolueze așa cum trebuie să evolueze ca să poată vânde și în Europa și în lume și, și atunci sigur că mâine o să fim la mâna câtorva grupuri americane. Pentru asta trebuie să ne batem, trebuie să facem tot ce putem ca să susținem acest sector al semințelor în Europa. Mulțumesc foarte mult. Michel. Uh, adesso Agnew e, e Martin volevano replicare. Agnew e poi Martin Osling. Chairman, thank you for giving me the opportunity to come back. Mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să revin la ce a spus Martin în legătură cu mana cartofilor. A asociat această chestiune cu ceea ce numește monocultură. Îl pot asigura că nu e cazul în Marea Britanie. Cartofii nu sunt monocultură. Majoritatea celor care cultivă uh, cartofi în Marea Britanie le spațiază la 5-6 ani și nu din cauza manei, ci din cauza unui vierme al rădăcinii. O, o boală care dispare uh, în 5 ani. Deci dacă crești uh, cartofi mai des de 5 ani, apare această boală. Deci nu există această problemă și nu există monocultură în Marea Britanie. Însă mana este creată de condițiile meteo. Dacă temperatura trece la un nivel și este umiditate foarte mare, timp de 24 sau 48 de ore, sporii de mană se multiplică foarte mult. Și aceste uh, veri uh, călduroase și uh, um, umede, ni s-a spus că nu o să mai apară niciodată din cauza schimbărilor climatice, a încălzirii globale. Dar, de fapt, se întâmplă acest lucru. Deci, lobby-ul verzilor vorbește numai prostii despre mana cartofilor. Mulțumesc, Martin. um, Albert a plecat din nefericire și vreau să-i spun că cupru nu e un metal greu, dar mm, că a făcut o confuzie. Poate îi transmiteți, că metale grele înseamnă altceva, deci cupru nu este un metal greu. Da, cu siguranță se folosește cuprul în uh, activitățile uh, agricole comerciale și în uh, în uh, viticultura obișnuită, mai mult decât în viticultura organică și bio, pentru că spunea că e o problemă cu agricultura organică. Acum, am crescut și eu cartofi, deci nu sunt lipsit de informații în domeniu, dar încercam să fac o paralelă cu marea foamete din Irlanda cauzată de mana cartofului la 1840, pentru că uh, Uh, oamenii s-au concentrat atunci la, pe, o singură, pe un singur aliment și în momentul în care s-a produs dezastru a, uh, cu cartofii, uh, rezultatul a fost o foame îngrozitoare. De, de aceea trebuie să fim atenți și să nu plasăm, să mizăm pe o singură recoltă niciodată și pe, un singur, pe o singură plantă. Dar există o problemă legată de reducerea varietății genetice și asta ne face foarte vulnerabil la acest tip de probleme și de aceea uh, trebuie să păstrăm uh, varietatea genetică. E ca un fel de poliță de asigurare, dacă vreți, și este important să avem un spectru cât mai larg de specii ca să nu uh, devenim dependenți de o anumită specie sau o anumită varietate, pentru că asta ar putea duce la un potențial, la un risc de dezastru ar trebui să nu uităm că multinaționalele sunt în principal companii uh, chimice. Monsanto nu e un producător de semințe, ci de chimicale, care investește atât de mulți bani pentru că vrea să-și vândă chimicalele. De aceea investește în semințe, ca să vinde semințe și pe aceea vinde pesticidele de care are nevoie pentru acele semințe. De aceea au ei atât de mult interes să investească și să-și vândă semințele. și micile companii suferă, uh, pierd cote de piață sau sunt cumpărate de marile multinaționale uh, și cred că trebuie să devenim activi să prevenim acest, uh, aceste situații. Președinte, mulțumesc, dragi colegi. Acum, dați-mi să mulțumesc tuturor colegilor și să dau cuvântul reprezentantului Comisiei de la DigiSanco. Doamna Corpe, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult, doamne Polson, pentru că a ridicat această problemă foarte importantă în ce privește creșterea plantelor și pentru că a subliniat rolul important uh, de a asigura uh, securitatea alimentară în secolul 21. Uniunea Europeană are și o responsabilitate globală din acest punct de vedere, pentru că Uniunea Europeană este un producător foarte competitiv și este lider mondial în exportul de semințe și are o mare cotă de piață. Ce este foarte important pentru Comisie și toți împărtășim uh, această preocupare, uh, pierderea biodiversității la nivelul fermelor există un declin al diversității uh, plantelor, pentru că se folosesc din ce în ce mai puține specii de plante. Deci dacă vă uitați la mâncarea pe care o consumăm, la hrana pe care o consumăm, sunt 60 de culturi agricole importante care se produc în ferme în Europa, dar ce consumăm realmente uh, e mult mai limitat. Deci uh, pierderea de biodiversitate se produce mai ales la nivelul speciilor de plante. Diversitatea resurselor genetice este foarte importantă pentru uh, creșterea plantelor, pentru cultivarea plantelor și de aceea este important să păstrăm resursele genetice în bănci genetice, în rețele și să avem acces la resursele genetice din toată lumea, pentru că Așa își obțin cultivatorii materialul, atât în Europa cât și la nivel internațional și foarte important și de aceea există tratatul privind resursele genetice uh, în domeniul alimentar și agricol. În ce privește uh, problema lipsei resurselor și faptul că vor fi foarte multe provocări uh, aduse de schimbările climatice, mai puțină apă, mai puțin sol de calitate, noi boli și așa mai departe. Este important ca recoltele pe care le uh, creștem să se bazeze pe niște varietăți de plante noi și îmbunătățite. Și e important că atunci când apar aceste noi varietăți de plante să fie caracterizate corect, să fie testate în mod independent și deja propunerea uh, juridică DigiSanco a fost menționată, noi am uh, făcut toate eforturile pentru a direcționa cultivarea plantelor într-o direcție mai sustenabilă, astfel încât pentru noile varietăți de plante, caracteristici cum ar fi rezistența la boli, utilizarea apei și așa mai departe, să fie testate. De asemenea, am făcut eforturi să creștem accesul uh, la piață al noilor varietăți de plante, sigur, aprobate. Și uh, pentru un nou sistem uh, de identificare europeană care să asigure calitatea materialului de creștere pentru fermieri. Așadar, pentru a putea cultiva plante în mod uh, corect, ai nevoie și de acces la tehnologie. tehnologie care, singura tehnologie care este reglementată la nivel european este cea legată de uh, modificările genetice și uh, suntem pe cale să examinăm aceste diverse metode de cultivare în legătură cu ingineria genetică. Se menționează raportul uh, Svalbard, e vorba de o bancă, de gen, o bancă genetică, banca genetică Svalbard, uh, acolo se concentrează niște resurse menite să fie folosite atunci când uh, băncile genetice naționale ar da greș. Deci e o rezervă. Se face referință la rețeaua europeană privind resursele genetice pentru uh, Uh, materialul de reproducere a plantelor și acesta ar fi foarte relevant pentru accesul la material, pentru material de reproducere a plantelor. Adesea auzim uh, că reproducerea plantelor și producția de semințe e dominată de câteva mari multinaționale. Poate la nivel global, dar cu siguranță nu în Europa avem informații din domeniul, din industria semințelor că 70% din producție este făcută de IMM-uri și Comisia a făcut acum un studiu în statele membre care arată că avem uh, un număr de micro-întreprinderi care funcționează, dar depinde de ce fel de specie vorbim, de ce grup de specii, dacă e vorba de uh, Uh, legume, poate că sunt companii mai mari, dar începește agricultura. Acolo micro-întreprinderile sunt foarte importante, la fel și la fructe și la uh, vițe de vie. Legislația Uniunii Europene privind uh, vânzarea de material de reproducere a plantelor asigură acces egal pentru toate tipurile de întreprindere și de aceea avem uh, o nouă situație în Europa, că avem uh, foarte multe micro și destule IMM-uri, dacă e să comparăm cu Statele Unite, unde nu există niciun fel de legislație națională în ce privește uh, punerea pe piață a semințelor și ei nu au decât companii mari care se bazează pe capacitățile de, de advertising și de marketing. Deci avem o situație diferită în Europa. În fine, în ce privește biodiversitatea, aș vrea să închei repetând că în propunerea Comisiei privind materialul de reproducere a plantelor s-au luat o serie de măsuri pentru a avea un acces mai ușor la varietățile tradiționale pe piață. S-au dezvoltat noi concepte pentru a Uh, dezvolta producția oricărui tip de material de reproducere a plantelor și pentru a-l aduce pe piață prin intermediul unor mici actori locali sau a unor micro-întreprinderi. Așadar, uh, facem tot ce ținem de noi din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Foarte bine, mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei de la DigiSanco. Acum o să dau cuvântul vicepreședintelui și raportorului doamna Paulson. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, dragi colegi. Trebuie să spun că am uh, am crezut că va fi dificil să lansăm această dezbatere, și că e... Dar de fapt văd că interesul e foarte mare, e aproape uh, controversat uh, acest subiect. Nu cred neapărat că o companie mare trebuie să fie uh, satana, să fie rea uh, și o companie mică e o companie nemaipomenită și e albă ca zăpada. Nu. Însă, raportul nu se bazează pe alți factori, pe faptul că cele mai mari companii, de exemplu compania BASF din Germania, practic și-a mutat cercetarea genetică din Europa în America. Așadar, pierdem uh, anumite lucruri. Dar ce am vrut eu prin formulările mele să fac, în niciun caz nu a fost să atac cele 5 sau 6 mari multinaționale. Nu, în niciun caz, ci să discutăm cum se poate relansa acest tip de cercetare aici. Și dacă vă uitați la această chestiune în paralel cu paragraf cu alinatul 21 din moțiunea mea, puteți vedea în mod clar că scopul meu este să ne asigurăm că avem o bază, o rezervă europeană comună, astfel încât IMM-urile noastre și marile noastre companii de asemenea să se poată dezvolta mai departe, dar cred că avem nevoie de uh, împărtășirea cercetării fundamentale și că rezultatele acestui proces de cercetare trebuie să fie disponibile tuturor companiilor, iar asta în timp va uh, transforma rezultatele cercetării în produse care pot fi puse pe piață. Știți foarte bine că diavolul întotdeauna este în detalii și, de asemenea, cred că o altă provocare majoră cu care ne confruntăm vine din faptul că trebuie să ne păstrăm uh, diversitatea genetică a culturilor în Europa și în același timp să ne dezvoltăm agricultura. Cred că pe decembrie 3 va fi termenul pentru amendamente, așadar vă rog, faceți amendamente veniți cu propuneri și haideți măcar să cădem de acord asupra nevoii de a lansa o dezbatere profundă orientată către viitor. Și nu spun că vom reuși să ajungem imediat la decizii, însă ce spun și ce insist este că Trebuie să punem întrebări inteligente pentru a lansa o dezbatere completă, pentru că asta mi se pare vital pentru furnizarea de alimente și pentru siguranța alimentară la nivel uh, mondial, dar este și o precondiție dacă vrem să avem vreo șansă să păstrăm biodiversitatea în Europa și să ne păstrăm agricultura care până acum a, fost, a avut atâta succes. Deci trebuie să încercăm să continuăm acest lucru. Și în cele din urmă, poate că n-ar trebui să legiferăm în legătură cu tehnicile folosite ca atare, ci în legătură cu rezultatele acestor tehnici. Dați-mi voie să închei cu o comparație, o comparație foarte simplă. Dacă vrei să-ți întreții casa și să o repare, ai nevoie de un ciocan. Un ciocan poate fi uh, E un instrument util în acel context, dar cu ciocanul poți să-ți omori și vecinul la o adică. Așadar, tehnica, tehnologia nu e importantă în sine, important este cum o folosești. Vă mulțumesc. Molto bene, grazie a Marit Paulson. Mulțumesc foarte mult, uh, Marit. Raportul uh, acesta din propria inițiativă este extrem de important. Acum încheiem uh, ședința comisiei. Vom face o pauză de 5 minute și după aceea vom avea ședința coordonatorilor și în această după amiază ședința va începe la ora 3.